kedves kollégák folytatjuk az ülésünket. elsőként a tegnap dragi colegi se reia ședința și vă ă, întreb dacă acceptați ă, procesul verbal al ședinței de ieri. Procesele verbale au fost distribuite, deci are cineva obiecții? Dacă nu, le considerăm a fi aprobate. Și trecem atunci la punctul următor de pe ordine.